Vă spun încă o dată că Parlamentul European cu mare majoritate și-a exprimat susținerea pentru integritatea teritorială a Ucrainei. De-a lungul timpului am exprimat în mai multe rezoluții uh, opinia noastră și o vom reexprima și în dezbaterea din această săptămână. Nu recunoaștem anexarea ilegală a Crimeei suntem uh, împotriva strategiei de a fărmița această țară treptat. Vrem să facem apel la Federația Rusă să cerem să respecte principiile internaționale și să-și retragă trupele de la granițele Ucrainei să se abțină de la orice fel de acțiune care ar putea destabiliza Ucraina. Cred că toți cei de aici suntem conștienți de răspunderea noastră și salutăm toate activitățile care pot să susțină guvernul ucrainian pentru impunerea autorității acestuia în Ucraina și pentru stimularea dialogului în această țară. De aceea, pentru noi este foarte important să susținem Ucraina, să o ajutăm să stabilizeze ă, economia, să combată corupția și să um, facă să dispară prăpastia socială din această țară. Doresc să uh, Salut decizia de astăzi a Consiliului de a pune la dispoziția Ucrainei prima tranșă de un miliard de euro. După cum uh, s-a decis săptămâna trecută, vom acorda Ucrainei preferințe comerciale, comerciale unilaterale. Vom avea în, pe ordinea de zi miercuri o dezbatere, iar joi un vot privind rezoluția Parlamentului European, iar în 22 mai Parlamentul European va trimite o misiune electorală în Ucraina. Sper ca alegerile din această dată să fie cât se poate de democratice și de libere și să însemne deschiderea unui nou capitol pentru un stat ucrainian democratic pe baze noi. Doamnelor și domnilor, în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2014, s-a, uh, petre- s uh, au împlinit 20 de ani de la genocidul din Rwanda. În uh, acest parlament aș vrea să amintesc cifrele din nou. 800 de mii de persoane au fost ucise atunci în 100 de zile. Majoritatea copleșitoare acestor persoane era reprezentată de femei, copii și foarte mulți sugari. Familii întregi au fost anihilate iar uh, asta sub ochii vecinii și prietenilor, dintr-un motiv foarte banal, pentru că făceau parte dintr-un anume grup etnic. Comunitatea internațională s-a făcut că nu vede acest genocid, nu și-a asumat răspunderea. Această infracțiune pusă în aplicare de oameni trebuie să fie condamnată și să fie împiedicată de la a se repeta de, din nou. S-a întâmplat în Ruanda, s-a întâmplat la Srebrenica, nu știm unde se va întâmpla data viitoare. Dacă uităm genocidul din Ruanda, ne merităm soarta. Aceste întâmplări nu fac parte din istoria unică a unui stat iar încălcările sistematice ale drepturilor omului trebuie să fie aduse în fața justiției. Și e vorba și aici de un lucru valabil pentru dictatura din Siria. Aceasta nu trebuie să scape justiției și e vorba de justiția națională și internațională. E vorba de Tribunalul Penal Internațional care trebuie să fie consolidat și mai mult. Rwanda și-a găsit calea și această țară încearcă să arate lumii că împăcarea și reconcilierea este posibilă. În numele Parlamentului European vreau să spun Rwandei că o susținem pe această cale pentru un viitor sigur și pașnic. Rwanda lucrează la a, la a nu uita trecutul, dar a tre la a trece peste el nu trebuie să îi lăsăm pe cei mai mari infractori să scape nepedepsiți și trebuie să ajutăm această țară să își găsească calea spre pace prin, prin soliditate economică. Parlamentul European este alături de victime și de familiile lor. Dragi colegi, dragi colegi, am și un anunț trist Colegul nostru, Dominic Bodis, a murit joia trecută la vârsta de 66 de ani după o boală foarte gravă. În 2011, Dominic Bodis a fost numit ca prim ombudsman al Franței și, în această calitate, a luptat pentru drepturile cetățenilor, pentru tratament egal. A fost uh, corespondent în, uh, în Orientul îndepărtat, a fost uh, reprezentant de presă, și a fost uh, primar la Toulouse până în 2001. A fost uh, o perioadă lungă deputat în Parlamentul European și cred că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți de acest coleg atât de respectat, atât de inimos, un om care avea un cuvânt bun pentru fiecare, un om al dialogului, unul care știa să construiască uh, punți și care a fost și președinte al Institutului Lumii Arabe. Acest om a trecut prin multe greutăți în viața lui, a făcut obiectul multor atacuri care au fost după aceea dovedite ca false. În numele Parlamentului European vreau să-mi exprim, vreau să exprim condoleanțele pentru familia și prietenii săi. Și vă rog pentru victimele din Rwanda și pentru colegul nostru Bodis să ținem un minut de reculegere. Vă mulțumesc. Procesul verbal și textele adoptate ale sesiunii din 2-3 aprilie sunt uh, la dispoziția dumneavoastră. Are cineva obiecții? Dacă nu este cazul... A, aveți ceva de spus în legătură cu procesul verbal? Nu? Atunci procesul verbal se consideră adoptat. Aveți un punct de procedură? Da, o solicitare de respectare a regulamentului de procedură. Aș vrea să spun următorul lucru. În 10 aprilie, deci acum patru zile, Parlamentul European de la Bruxelles a uh, fost uh, locul unde s-a ținut o audiere uh, la care președintele Hannes Svoboda Domnule Stadler, spune președintele, vă întrerup Lăsați-ne întâi să